Allora, ritorniamo alle votazioni. Ne întoarcem la voturi. Cele trei propuneri de rezoluție privind cadrul financiar multianual și resursele bugetare proprii, rezoluția grupului EFD, alinatul 4, prima parte, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, se respinge. A doua parte, vot cu apel nominal. Votul deschis. Votul închis. Respins. Alineatul 7, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte, cu apel uh, nominal, votul este deschis, votul este închis. Se respinge. Votăm rezoluția prin vot cu apel nominal. Votul este deschis, votul este închis. Se respinge. Acum, rezoluția grupului ECR. O votăm imediat, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. se respinge. Acum, rezoluția 5 grupuri politice, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, respins. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, respins. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, respins. Alineatul 3, pe cinci părți, toate cu apel nominal. Prima parte, deschid votul. Votul închis. Se aprobă. Partea a doua. Se deschide votul. Se închide votul. Se aprobă. A treia parte. Votul deschis. Votul închis. Se aprobă. Partea a patra. Deschidem votul. Se închide votul. Aprobat. A cincea parte se deschide votul. Se închide votul. Se aprobă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Acum votăm rezoluția. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Rezoluția privind negocierile comerciale Vă rog, domnul Amasur dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Negocierile privind uh, viitorul cadru bugetar au început de câteva luni, dar abia la următorul Consiliu European de săptămâna viitoare va exista o primă discuție între șefii de stat și de guvern. Rezoluția pe care Parlamentul tocmai a adoptat-o privind propunerea a cinci grupuri politice și care a fost adoptată cu o majoritate largă este un text precis clar care reamintește liniile roșii pe care Parlamentul nu le va abandona în aceste negociere și care stabilește mandatul pe care Parlamentul îl dă în mod solemn președintelui Schulz atunci când el se va duce la Consiliul European săptămâna viitoare. Și va fi mandatul nostru de negociere. Este așadar foarte important că el să fie adoptat cu această largă majoritate. Le mulțumesc colegilor. Adevărata negociere abia acum începe. onorevole Lamassur. Mulțumesc, domnule Lamassur. Și acum, rezoluția privind negocierile comerciale Uniunea Europeană-Japonia. Nominale, votazione aperta. Amendamentul 11, vot cu apel nominal. Votul este deschis, votul este închis. Se respinge. Amendamentul 12, vot cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 1, vot cu apel nominal. Votul e deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține, respins. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul nou vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. se respinge. Acum amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, proiectul de rezoluție, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Acum votăm rezoluțiile privind uh, situația din Guinea, din Guinea Bissau. Alineatul 21, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Alineatul 22, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Aliniatul 23, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Paragraful 26, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Acum Vot final al proiectului de rezoluție. Cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. Rezoluția privind situația din Sudan și din Sudanul de Sud. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Vot final. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Acum, rezoluție, rezoluția privind acordul dintre Uniunea Europeană, Columbia și Peru. Amendamentul 14. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. Amendamentul 15. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 16, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 17, cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 18, cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru împotrivă? Cine se abține? Respins. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Acum votăm paragraful 10, prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Aprobat. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 19, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, respins. Amendamentul 20, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 22. Cine este pentru, împotriva, abține, respins. Amendamentul 23. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 24, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 25, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 26, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține respins. Amendamentul 7, vot cu apel nominal, uh, votul este deschis, votul este închis. se respinge. Amendamentul 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 28, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Se respinge. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă, abține, respins. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 29. Cine este pentru, împotriva, abține, respins. Amendamentul 10. Pentru, împotriva, abține, respins. Amendamentul 11. Pentru, împotriva, abține, respins. Amendamentul 12. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 13. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Acum, vot cu apel nominal al rezoluției. Votul este deschis, votul este închis. Se aprobă. Raportul Sala Franca privind reprezentantul special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Există un amendament oral al uh, domnului Howitt. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, uh, cer scuze, negocierea acestui uh, amendament a avut, a avut loc în această dimineață și vreau să-i mulțumesc sincer domnului Salafranca și domnului Cip și domnului Donskis pentru, de la ALDE pentru că au uh, ajuns la un compromis. Avem un consens. Retragem formularea din amendamentul SND după cuvântul Human Rights, drepturile omului, și înainte de cuvintele în lumina acordurilor din 2011 și a priorităților. Deci este o împărțire diferită față de cea pe care am discutat-o cu serviciile Parlamentului, dar am fost de acord asupra acestui lucru cu domnul Salafranca. Deci retragem a doua jumătate a acestui amendament și cerem Parlamentului să susțină prima parte. În regulă, spune doamna președinte, dacă nu există opoziție, atunci îl votăm. Așadar, cine este pentru? Împotrivă, cine se abține, se aprobă. Acum, votăm vot final, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Trecem mai departe la rezoluția privind negocierile privind tratatul ONU asupra comerțului cu arme. Amendamentul 12, vot cu apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge, spune doamna președinte. Amendamentul 3, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 4, vot cu actual nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 5, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 6. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul, amendamentele 7 și 10, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă amendamentul 8 și amendamentul 11. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Alinatul 27 pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Alinatul 28, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 9, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis, se aprobă. Amendamentul 1, vot cu apel nominal. Votul este deschis, votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Considerentul F, cine este pentru împotriva abțineri, se aprobă. Vot final acum, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Se aprobă. Acum, trecem la rezoluția privind alegerile din Republica Democratică Congo. Cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se aprobă. Am încheiat votul. Felicitări tuturor raportorilor.